privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, articolul 135 din regulamentul de procedură al Parlamentului European. Începem cu cu primul punct, proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele. Dau cuvântul autorilor. Domnul Ernest Maragal, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Noi susținem această rezoluție, bineînțeles, uh, pentru că împărtășim cu restul autorilor și sperăm cu restul grupurilor o anumită îngrijorare, pentru că deja ne-am obișnuit ca lucrurile să se repete, să ne repetăm indignarea în fața anumitor realități care deja au fost tratate chiar aici la Parlamentul nostru. Nici măcar un an și jumătate în urmă am tratat uh, deja cazul Cambodgiei. Pare că este o uh, contradicție între dezvoltarea economică și respectarea drepturilor omului și statul de drept uh, și o, niște regulamente de bază sociale și de muncă. În cazul Cambodgiei asistăm la o triplă inițiativă legislativă care nu pare să respecte ceea ce considerăm noi că ar trebui să fie un proces participativ de dezbatere socială, pentru că afectează ONG-urile și sindicatele. Acești actori trebuie să se bucure de drepturile de bază în orice societate. Acest lucru se întâmplă în același timp în care în Cambodgia revin probleme legate de uh, desproprietărirea micilor proprietari de terenuri, concesionarea acestor terenuri, transformarea lor în exploatații industriale. Proliferează și mici ateliere care nu respectă drepturile umane și laborale. Acest lucru este și un răspuns la uh, cererea noastră de produse ieftine de exemplu, industria de acolo de trestie de zahăr, care trimit zahăr pentru industria de băuturi răcoritoare. Așadar, în cadrul acestei inițiative ar trebui Eh, să, eh, bineînțeles că avem un acord comercial cu totul în afară de armament, însă ar trebui să mai adăugăm un lucru, nimic fără drepturile omului. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ignacio Corao, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că ideea de la care trebuie să pornim când vorbim despre Cambodgia este că noi suntem finanțatorul principal al tuturor proiectelor de dezvoltare care se întâmplă în această țară. Foarte des am folosit ONG-urile din Cambodgia pentru a încerca să înaintăm inițiative de dezvoltare. Mi se pare de aceea foarte clar că este o, e vorba de o problemă aici care încearcă, um, o problemă care se creată de cei care guvernează, care încearcă să restrângă libertatea sindicală, libertatea de asociere, libertatea de exprimare și că aceasta uh, Um, este, se întâmplă pentru a putea de asemenea și diminua influența pe care o avem noi uh, pentru dezvoltare în Cambodgia. De aceea eu cred că trebuie să încercăm să facem tot posibilul pentru ca această lege să nu fie adoptată, pentru că aceasta face ca țara aceasta să meargă înapoi și să încercăm să continuăm cu dialogul pentru a încerca să văstrăm uh, proiecte de dezvoltare care să ducă la uh, Cambodgia la un viitor mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! domnule Corao, și acum un uh, alt autor al acestui raport, domnul Demesmacher. Un minut, vă rog. Voorzitter, în Cambodja wil de eh, regeringspartij door... Mulțumesc, domnule președinte. Partidul de la guvernământ din Cambodgia a folosit o lege controversată pentru a reduce activitatea ONG-urilor într-o perioadă în care ONG-urile și sindicatele trebuie să-și raporteze activitățile și să se înregistreze și să raporteze uh, finanțarea, există temeri că acestea sunt folosite ca un paravan pentru încercările de destabilizare ale țării, a țării. Această lege se numește Langu, iar ONG-urile nu acceptă această situație în care această lege poate fi uh, redactată, elaborată în secret, fără consultare publică și apoi trecută prin Parlament uh, pe furiș. Oamenii au ieșit în stradă uh, indignați, fiindcă este o manifestare a călcării în picioare a drepturilor democratice. Dorim să se revizuiască această lege și să fie consultați cetățenii. Vă mulțumesc! Domnul Lenners, un minut. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și doamnei comisar Malmström pentru că este aici cu noi în această după-amiază. Apreciem foarte mult acest fapt. Mă bucur că există o poziție atât de puternică și de unită din partea Parlamentului European și este vorba de o poziție care spune că acolo unde societatea civilă este în floare, acolo și democrația este în floare, acolo unde sindicatele pot funcționa și acolo democrația va crește. Deci avem două mesaje cheie pe care vrem să le transmitem către guvernul din Cambodgia. Vă rog, retrageți legea cu privire la asociere și NGO-uri și ONG-uri și vă rog îmbunătățiți legea pentru uh, sindicate. Și vă rog să faceți tot posibil pentru ca toată legislația din acest domeniu să răspundă și libertăților fundamentale care sunt recunoscute internațional și nu pot fi adoptate aceste legi decât printr-un proces care să includă dialogul cu societatea civilă și deci cu actorii implicați, cu ONG-uri și cu, în general, toți reprezentanții săi. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Paloma López Bermejo. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European, exact cel care cere Comisiei Europene să semneze tratate comerciale agresive cu state în dezvoltare care să permită accesul multinaționalelor în, acestor, în economia acestora, se face că este surprinsă de practicile uh, Uh, rapace ale, ale acest, acestora de, legătură cu exproprierile și nerespectarea drepturilor de muncă. În ceea ce privește Cambodgia, uh, aceasta nu respectă uh, normele Organizației Mondiale a Muncii în ceea ce privește sindicatele și dreptul muncii. Responsabilitatea Europei merge dincolo de a aminti de acești, aceste principii. Recunoașterea uh, drepturilor laborale și a dreptului la pământ este inclusă în tratatele de trebuie să fie inclusă în tratatele comerciale, în special cu statele în dezvoltare. Doar așa se pot uh, evita situații ca și cea pe care o deplângem acum. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Marike Șache, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Pe toți ne îngrijorează faptul că rolul vital pe care îl joacă societatea civilă în Cambodgia, cele 5.000 de ONG-uri, este afectat de această lege și care încalcă nu numai Constituția țării, ci și angajamentele internaționale pe care și le-a asumat această țară. Noi sprijinim drepturile omului și cheltuim, așa am cheltuit 410 uh, milioane de euro între 2014 și 2020. Cerem autorităților cambogene nu numai să respecte drepturile omului, ci să-și dea seama ce rol crucial uh, joacă libertatea societății civile ca parte integrantă a creșterii de durată și a dezvoltării de durată, fiindcă acesta merg mână în mână și cerem autorităților cambogiene să respecte dreptul de asociere și drepturile societății civile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Weidenholzer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cambodgia este una din țările cele mai suferinte din această lume deja 3 milioane de morți din cauza regimului Pol Prop și în plus în continuare există foarte multe uh, crime care au uh, pătat istoria acestei țări și au redus în același timp uh, și statul de drept, gradul de respectare a drepturilor fundamentale. Așadar, angajamentele civice sunt din ce ce mai importante în această țară. Este clar că regimul lui Hun Sen, premierul Cambodgiei, are mai multe de suferit din aceste mișcări recente, dar de aceea el continuă să limiteze spațiul pentru uh, societatea civilă și pentru sindicate. Este clar că și economia are o situație, este într-o situație dificilă, dar Cambodgia trebuie să facă tot posibilul pentru ca să împiedică uh, ce să nu împiedice uh, drumul către democrație și către regăsirea unei uh, baze democratice. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului S și D are cuvântul acum domnul Tarabella. Un minut. Merci, monsieur le président, madame la commissaire, chers collègues. Mulțumesc, domnule președinte. Mii de Uh, sindicaliștii au, în, au încercat să defileze în Phnom Penh uh, recent. Ne asociem lor și, sus, și ne opunem acestui proiect de lege care uh, se împotrivește libertății de exprimare. Acum 9 ani am condus o misiune în Cambodgia am constatat că făceau progrese pe calea către respectarea drepturilor omului. Suntem primul donator al uh, Cambodgiei. Cambodgia este interesată să mențină această uh, relație cu Uniunea Europeană. Așadar, poate că ar trebui să organizăm misiuni pentru a vedea dacă Cambodgia continuă pe acest drum către respectarea drepturilor omului și uh, poate în acest fel vom putea să punem lucrurile din nou pe calea cea bună. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem, trecem acum la procedura Catch the Eye, intervenții spontane. Vă informez că voi da cuvântul unei persoane din fiecare grup politic. Domnul Tospișul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să fi ascultat această dezbatere. În Cehia sunt uh, foarte familiarizat cu drepturile asociere și știu că acesta este un drept cheie pentru orice stat democratic. Uh, Trebuie să insistăm uh, pentru ca și Cambodgia să adopte legislație care să fie în conformitate cu standardele europene. Orice ONG sau asociație, dacă răspunde la cerințele legale, poate să fie instituită prin înregistrare și statul nu trebuie să aibă instrumente pentru a putea împiedica înregistrarea acesteia în Cambodgia. Este foarte bine că spunem aceste lucruri și este bine că uh, facem o legătură între asistența financiară pe care o acordăm Cambodgiei și aceste condiții. Dacă nu schimbă legislația, aceasta ar trebui să se vadă la asistența financiară. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Acum are cuvântul domnul Frunzulică. Bardzo dziękuję, panie prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Express Aș dori să-mi exprim îngrijorările în, legătire, în legătură cu proiectul de lege al guvernului cambogian care ar restrânge libertatea de întrunire, de asociere, de exprimare și va încălca Constituția ducând la redu- reducerea spațiului de exprimare al societății civile în Cambodgia. Ultimul proiect de lege ar uh, afecta ONG-urile și cooperarea cu acestea și uh, cooperarea bilaterală cu Uniunea Europeană și cu statele membre. Consider că de vreme ce ONG-urile și-au adus o, o uh, contribuție importantă la reabilitarea și reconstrucția Cambodgiei în ultimii 30 de ani și de vreme ce Uniunea Europeană este cel mai mare partener al Cambodgiei în ceea ce privește dezvoltarea și ajutorul pentru dezvoltare, și în baza uh, drepturilor fundamentale ale omului trebuie să uh, susținem ca guvernul să retragă acest proiect de lege. Vă mulțumesc. pan poseł Ivan Jakovčić, bardzo proszę. Urmează domnul Ivan Iacovciș. Preținice. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, prin tot ce a trecut Cambodgia, războaie, tragedii, după toate acestea, ne așteptăm ca țara aceasta să înregistreze progres. Dar Cambodgia e o țară retrogradă. Acapararea terenurilor, limitarea drepturilor sindicale și acțiunile luate împotriva ONG-urilor și care au ca scop limitarea libertății dreptului de asociere și drepturilor omului în general arată că această țară merge din ce în ce mai mult, dă din ce în ce mai mult înapoi. Noi uh, ne, nouă ne pare rău pentru această țară, dar trebuie să avem principii clare și să cerem Cambogiei să consfințească în legislație drepturile fundamentale în care credem noi, iar libertățile trebuie să fie sprijinite. Mulțumesc. Domnul Castaldo. Gichi preses. Ci troviamo di fronte Mulțumesc. Suntem în fața unei încercări triple de a distruge libertatea drepturilor fundamentale ale omului, al organizațiilor internaționale și ale drepturile sindic drepturilor sindicale. Premierul cambogian uh, nu face decât să încerce să mai facă un pas către direcția autoritară. Această lege este de fapt cea care vine ca contrapondere la proiectul FAR, care era cea cu privire la combaterea cibercriminalității și de fapt încearcă să taie libertatea de exprimare online. Noi, ca donator, putem să pretindem multe de la Cambodgia, dar putem să pretindem mai multe și de la noi, să ne așteptăm la mai multe, pentru că trebuie să garantăm în primul rând o politică comercială din partea UE care să fie coerentă și un comportament din partea multinaționalelor care să nu încerce să uh, acapareze terenurile din uh, Cambodgia și să susține de fapte astfel de activități la rândul lor. Un pact uh, civil și politic în același timp ne amintește că libertatea de adunare și aceste libertăți fundamentale nu sunt negociabile, de aceea noi cerem o acțiune foarte puternică din partea Comisiei care să ceară guvernului din Cambodgia să se retragă imediat această inițiativă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat Castaldo. Doamna Cristina Morvai are cuvântul acum. Vă rog. Szeretettel és tényleg nem provokáció. Vă mulțumesc. Domnule președinte, nu aș dori să provoc pe nimeni. Pun această întrebare cu multă bunăvoință. Sper că aveți căștile puse, doamnă comisar, pentru că aș dori să vă pun o întrebare. Mă puteți asculta? Mă auzi? Da? Ați auzit despre cazul lui Judith Sima. Este un lider sindical în Ungaria care tocmai a fost condamnată la trei ani de închisoare datorită activităților sale ca lider sindical, în circumstanțe foarte suspecte. Era um, lider sindical al poliției și a devenit binecunoscută în 2006 atunci când uh, poliția a reprimat manifestanții pe străzile Budapestei. Ea a fost cea care a făcut apel către colegii săi să nu respecte ordinele pe care le primiseră. Mi se pare absolut ridicol că într-o democrație se poate întâmpla așa ceva. Acum în numele Comisiei Europene, doamna comisar Cecilia Malmström, aveți cuvântul. Ladies, I... Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Vorbim despre Cambodgia acum, poate discutăm altă dată despre situația din Ungaria. Așa cum ați spus pe bună dreptate, Cambodgia are o societate civilă foarte activă. Multe ONG-uri și asociații sunt foarte active, iar guvernul cambogian, după cum știți, de ani de zile a spus că o lege generală privind asocierea era necesară pentru a avea reguli simple și transparente. Noi am urmărit îndeaproape acest proces de când s-a vehiculat pentru prima dată acum câțiva ani ideea acestei legi iar uh, proiectele de lege au făcut obiectul discuțiilor noastre la nivel formal și oficial și neoficial între cele două părți. Delegația noastră din Cambodgia, ambasadorul nostru, sunt foarte activi și au contacte strânse pentru a se asigura că punctul nostru de vedere este perceput uh, de guvernul uh, cambogian. Le-am spus foarte clar că această lege pe care o pregătesc ar trebui să permită libertatea de asociere. Uh, și de exprimare. Nu din potrive am spus că procesul democratic trebuie să fie transparent și să, deci să conțină consultări cu toate părțile implicate. Cultura dialogului reprezintă baza care societăți, dialogul cu opoziția, cu societatea civilă, cu sectorul privat, pentru că numai prin acest dialog poate să, să cunoască guvernul nevoile uh, celor care sunt afectați de legislație. Un proces bazat pe incluziune permite guvernului să aplice legi care să fie într-adevăr în interesul poporului. Adunarea națională cambogiană joacă un rol foarte important aici, de ce salutăm decizia adunării naționale de a organiza consultări cu privire la proiectul de lege privind ONG-urile. Unele consultări au început deja să aibă loc și sperăm că rezultatele se vor oglindi în textul legislației este la fel de important, așa cum ați spus și dumneavoastră, să există contacte între membrii Parlamentului European și um, omologilor din aduna, de la adunarea națională pentru a consolida capacitatea de monitorizare și de control al legislației strâns în legătură cu societatea civilă în spiritul dialogului. Noi vom uh, monitoriza în continuare situația și evoluțiile, fiindcă într-o perioadă în care ONG-urile și sindicatele se confruntă cu foarte multe piedici și restricții în multe țări, Cambodgia are șansa acum de a dovedi că este într-adevăr angajată procesului democratic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar! Acum um, am primit um, proiectul de rezoluție. Proiect de rezoluție de la FTD, GUE, ECR, PPE. Și Stânga Unită, Europeană, precum și ALDE. Și S și D.